confirmăm numirea. Mă refer acum la o declarație scrisă care a fost semnată de majoritatea eurodeputaților. Declarația 32 per 2012 în ceea ce privește anul reconcilierii, uh, concilierii, mă scuzați, vieții de familie cu viața uh, profesională. Uh, Marian Harkin, Elizabeth Moran-Chartier, Robert Angelil, Iuta Steinruck sunt uh, cele care au depus această declarație scrisă și care va fi publicată în procesul verbal. La bugete <coughs> s-a făcut o corectură în ceea ce privește textul uh, adoptat, un text adoptat de Parlamentul European.